Doamnelor și domnilor, stimați colegi, ne continuăm sesiunea. Procesul verbal în ședinței de ieri a fost distribuit Aș vrea să vă întreb dacă aveți uh, observații. Nu, deci procesul verbal a fost uh, aprobat. Primul punct discuția sau dezbaterea comună privind